few products. Uh, okay. I can switch to French, maybe. <laughs> okay, uh, I will I will continue in French. Then if you... O să continui deci uh, în franceză, dacă îmi permiteți. Asta e. Așadar, uh, constrângerile, insularitatea, condiția insulară, este un factor care uh, le frânează dezvoltarea acestor regiuni. Așadar, aceasta este și definiția unor uh, statutului unic al regiunilor ultraperiferice, care este, uh, care este stipulat în articolul 343.9 al tratatului și care um, le dă dreptul la anumite politici cheie și de anumite prevederi specifice la politica agricolă și la altele. Din 2000, o strategie a fost elaborată pentru aceste regiuni de către Comisie și strategia a fost revizuită recent, prezentată de către președintele Juncker în Guiana în octombrie 2017. Două cuvinte pentru ca să vă spun că uh, strategia aceasta nu iese, nu vine din întâmplare de la comisie, ci vine din, uh, după o consultare cu partenerii noștri pe subiecte cheie. Ea propune o nouă abordare și aș dori să vă dau câteva elemente cheie ale abordării. În primul rând, o mai bună gestionare a problematicilor tipice Uh, pentru regiunile ultraperiferice. Multe politicile nu erau, politicile nu făceau deloc uh, obiectul unor prevederi și uh, multe lucruri sunt specifice. O mai bună guvernanță, altceva pentru a gestiona mai bine Uniunile, statele membre și regiunile și programele care, pe care le acoperă acestea și un parteneriat îmbunătățit, sporit. Mai spuneam și că politica oferă nouă, oferă mai multe oportunități pentru rup, pentru că uh, le implică în politica de pescuit, de exemplu, și în alte politici. Mă refer aici la politice de reînnoire pentru flota de pescuit, pentru care Comisia a făcut anumite deschideri la nivel național, pentru transporturi, de asemenea, uh, pentru că există o discontinuitate teritorială față de regiunile acestea și deci o cercetare suplimentară este necesară, o cercetare tematică pentru a face o cartografiere mai exactă a um, infrastructurii și expertizei din domeniu pentru ca să existe o vizibilitate mai bună și pentru ca regiunile să poată să accedeze la, să programele în curs. Uh, facilitarea accesului programelor uh, regiunilor ultraperiferice în Fondul uh, European de Investiții Strategice datorită platformei BEI, alt subiect important, un subiect care este în curs în, pentru regiunile ultraperiferice și o mai bună combinare a Fondului European de Investiții Strategice și a Fondului European pentru Strategiile de Investiții. Această strategie se bazează și pe modernizarea sectoarelor tradiționale, mă referam aici la pescuit, la turism, dar uh, ea uh, țintește și către aturile regiunilor periferice, care ar trebui să fie mai bine exploatate pentru ca să avem o dezvoltare din interior a regiunilor. Trebuie să știm că regiunile ultraperiferice uh, dețin 80% din biodiversitatea Uniunii. Este enorm procentajul și este o bogăție enormă. O parte din uh, pădurea amazoniană se află în Guiana franceză și în același timp uh, toate aceste resurse dau o dimensiune strategică și din punct de vedere maritim uh, Uniunii, datorită poziționării regiunilor și permite și din punct de vedere spațial o explorare specială uh, datorită localizărilor. Există și producție locală unică, fie că e vorba de fructe, de zahăruri, de spiritoase, față de restul continentului european. Aturile trebuie să fie folosite mai bine însă în programele și politicile Uniunii, fie că e vorba de nivelul local, regional și fie că e vorba de folosirea strategiilor de specializare inteligentă. Spuneam în elementele cheie ale noii strategii că este nevoie și de o mai bună guvernanță, pentru a ține cont de interesele regiunilor ultraperiferice și ale cetățenilor lor, în primul rând trebuie să se pună în aplicare o abordare preventivă. E clar că până acum tendința la nivelul instituțiilor a fost să se țină cont de aspectele RUP în cadrul procedurilor legislative, deci cu o abordare mai degrabă post-evenimente uh, și nu uh, preventivă. Comisia însă schimbă abordarea acum prin noua sa comunicare, și dorește ca pentru nou legiferările care vor urma să se ține cont de problematicile RUP înainte, pentru ca ele să poată să fie integrate pe deplin în propunerile legislative ale Comisiei. Va fi posibil să facem așa uh, și pentru comisie să pună în aplicare o platformă ad hoc de consultare cu partenerii, fie că e vorba la nivelul statelor membre, regiunilor, instituțiilor, Parlamentului sau la nivelul Băncii Europene de Investiții, care acum uh, este foarte activă la uh, nivelul regiunilor ultraperiferice. Deci trebuie să existe cineva care să asculte problematica lor, pentru că ele fiind departe, se uită de ele foarte rapid și nu este bine, trebuie să apropiem regiunile ultraperiferice de centrul Europei. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că specificitatea regiunilor să uh, fie exploatată la maxim, pentru că ele aduc o bogăție foarte diferită și trebuie să se țină cont de ea. Dacă un stat membru dorește, va putea să întocmească un task force pe anumite puncte specifice care poate să permită unei regiuni uh, în uh, dificultate să um, se facă o analiză a situației ei față de legislația Uniunii și față de statul membru. Vroiam să insist și asupra unui al patrulea uh, aspect – cooperarea regiunilor ultraperiferice cu țările terțe din vecinătatea lor. Nu e vorba de o politică nouă, ea a fost prezentă și în strategiile anterioare. Acestea fiind zise, însă, este o strategie cheie, pentru că dacă vrem să ne asigurăm de dezvoltarea teritoriilor, trebuie să le permitem să se dezvolte în mediul lor natural și regional. Iată de ce e important să, programăm, să folosim programele de cooperare teritorială și să continuăm uh, să organizăm uh, sinergia între două instrumente financiare, Fondul European pentru Dezvoltare și Federul. E un proces care e în curs, mai ales în programul Caraibe, unde au fost uh, selecționate anumite proiecte și uh, pentru finanțarea din partea FEDER. Trebuie încurajate mai multe regiuni eforturile trebuie continuate pentru ca să se creeze proiecte structurate și care dau structură pentru diferitele bazine, atât în domeniul deșeurilor, de mediu sau pe alte puncte care uh, le privesc. Apoi, ce aș mai dori să mai uh, susțin la sfârșit este importanța parteneriatului pentru punerea în aplicare a comunicării. Comunicarea se numește parteneriatul sporit. De ce? Pentru că, și președintele Juncker a spus-o deja, Uniunea Europeană nu va putea să fie remediu la tot pentru regiunile ultraperiferice. Unele competențe nu sunt în uh, cadrul uh, priorităților Uniunii, nu sunt în, în uh, domeniul său de aplicabilitate și deci Uniunea trebuie să fie unul dintre soluții, dar e important ca acțiunile, planul de acțiune care este prevăzut în strategie să fie pus în aplicare în sinergie între instituțiile Uniunii Europene la nivelul Uniunii, statele membre, um, regiunile și partenerii economici și sociali la nivel local. E esențial să fie o cooperare pentru a putea folosi toate oportunitățile pe care le au regiunile și pentru ca să putem obține o sinergie. Aș vrea să insist asupra rolului Parlamentului, care a fost din ce în ce mai important în uh, momentul în care sunt uh, examinate regiunile ultraperiferice și uh, trebuie să ne bucurăm de acest lucru. Aș vrea să vorbesc și despre programul 2014-2019. Nu prea mai avem timp, de aceea vă rugam să vorbiți de obiect și să vorbiți foarte scurt. Bine, atunci o să vorbesc foarte pe scurt. Por perioada de programare 2014-2019 avansează într-o manieră satisfăcătoare, mai ales pentru rupurile din, uh, care țin de Portugalia, mai ales pentru programele franceze și voi da cuvântul acum lui uh, Agnes Lindemans pentru ca să vorbească despre programele franceze. Te rog. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Madame la Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Domnilor și domnilor deputați. Colega mea a spus deja uh, ceea ce voi prezenta. Este vorba de situația pentru implementarea programelor pentru regiunile ultraperiferice din Franța, în special pentru Guiana, o regiune uh, care se acordă o atenție specială astăzi. În primul rând, toate programele uh, de acest fel din Franța, în ceea ce privește NG, deci Energia pentru Tineri și uh, celelalte, au fost adoptate la sfârșitul anului 2014, ca de altfel și celelalte proiecte din Franța. Ele fac parte din primul val de programe care a fost adoptat pentru perioada 2014-2020 și jumătate dintre ele, sau chiar mai mult de jumătate, pentru prima perioadă au fost adoptate abia în anul 2015. În felul acesta, Comisia acorda o susținere comunitară de aproape 15 milioane de euro pentru aceste regiuni franceze în cadrul politicii comunitare, ceea ce reprezintă peste 25% din alocările totale pentru Franța. Probabil că uh, cunoașteți care sunt obiectivele, cercetarea, inovarea, competitivitatea uh, mediului de afaceri, competitivitatea digitală, schimbarea climatică, uh, problema riscurilor în acest domeniu, protecția mediului și a patrimoniului cultural, accesibilitatea teritorială și dezvoltarea urbană. Toate aceste programe au și alocări specifice care compensează costurile suplimentare ce decurg în urma îndepărtării de Europa continentală. Acest program dorește să crească capacitatea de inovare a companiilor pentru a crește rata lor de supraviețuire. Ținând cont de zona în care se află, este vorba aici de îmbunătățirea structurilor sociale, de educație și scăderea costurilor suplimentare datorate ultraperificității. Aceste programe se centrează în special pe persoanele mai puțin calificate, uh, ocupându-se de uh, șomerii cei mai puțin uh, favorizați în special. Programul pentru Guiana încearcă să țină cont în felul acesta specifici, de specificitățile unui teritoriu specific, de o rată a șomajului care este foarte crescută, în special în rândul tinerilor, și de nevoile speciale existente în domeniul medicinii și al educației. În ansamblul general al programelor din Franța, trebuie să spun că mai multe condiții exante nu se respectau. Acestea în special pentru cercetare, inovarea inteligentă, protecția mediului în domeniul deșeurilor și al apei, al transportului și sănătății pe ansamblu, toate acțiunile au implementat planuri de acțiune pentru a ajunge la respectarea acestor criterii și Comisia s-a declarat mulțumită de rezultate. Toate condițiile de audit uh, au fost uh, uh, desemnate în anul 2016 pentru toate regiunile din Franța, cu excepția insulelor Mayotte, unde această desemnare s-a făcut abia în august 2017, lucru care se explică prin faptul că uh, Insulele Maiot uh, beneficiază pentru prima oară de această politică de coeziune, deci uh, toate criteriile trebuiau definite de la zero. În ceea ce privește criteriile de guvernanță din Franța, toate programele, cu excepția insulelor Maiot și San Martin, uh, au făcut un transfer al competențelor de la nivelul statal la nivelul regional. Se pare că acest transfer nu a prezentat probleme specifice și s-a făcut și un transfer al personalului. Rata de programare în ziua de astăzi uh, se află în jur de 32%. Aceasta înseamnă că uh, s-a făcut aproape o trăime din uh, suma bugetară prevăzută există și o marjă inferioară de 15% pentru Guadalupe și 48% pentru Guiana, care a ajuns aproape la jumătatea nivelului de contracte. Media însă de 32% se află sub media franceză, care este de 39%, însă ea este comparabilă cu alte uh, regiuni metropolitane din Europa. În ceea ce privește declarația uh, făcută pentru plăți, aceasta se situează între 10% pentru Maiot și 18% pentru alte regiuni mai avansate, media fiind în jur de 12%. Bineînțeles, programele pot fi modificate, așa cum prevede regulamentul, atunci când condițiile se schimbă, iar Comisia negociază cu regiunile, deci direct, condițiile acestor modificări. Anul trecut s-au făcut astfel de modificări pentru toate programele, pentru a include schimbări la inițiativa pentru tineri. și la ora actuală analizăm modificări pentru programele din Guadalupe și San Martin în urma consecințelor devastatoare ale uraganelor. Aceste regiuni uh, vor putea beneficia de noi uh, prevederi ale regulamentului care vor permite o finanțare de 95% a costurilor de restructurare în urma uh, daunelor provocate. Comisia menține legături uh, directe prin videoconferințe, prin vizite la fața locului, uh, avem întâlniri de natură tehnică, avem un comitet de monitorizare, deci uh, intervenim practic într-o muncă zilnică alături de autoritățile locale, încercăm să le oferim îndrumar și să le ajutăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune. E clar că provocarea cea mai mare va fi aceea a atingerii obiectivelor în cadrul de performanță. Deocamdată nu avem semnale de alarmă cum că aceste valori nu vor fi atinse, însă vom rămâne foarte atenți pe parcursul anului, vom urmări îndeaproape felul în care se uh, progresează către atingerea acestor obiective. În concluzie, cred că programele de coeziune pentru aceste regiuni din Franța au ajuns la un nivel foarte bun. Suntem foarte atenți la realizările la fața locului și lucrăm uh, îndeaproape cu regiunile și cu Comisia. Toate acestea trebuie menținute și pe viitor pentru noile proiecte care ne așteaptă. În același timp vom avea grijă ca proiectele să ducă la rezultatele scontate, așa cum se arată în programe și aceasta în beneficiul cetățenilor din aceste regiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am să-i rog pe colegi uh, să văd dacă doresc uh, să intervină. Domnule Moscur, am uh, amânat acest punct tocmai pentru că dumneavoastră să fiți prezent, așa că vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Salut faptul că pe ordinea de zi a comisiei noastre s-a introdus un punct de evaluare a programelor de finanțare pentru regiunile ultraperiferice, așa numitele RUP. Însă, sper să nu fie vorba, în acest caz, în cazul Guianei, de o încercare de stigmatizare. Aceste regiuni, așa cum a spus o reprezentanta Uh, comisiei sunt uh, supuse unor handicapuri structurale permanente, așa cum uh, se arată în articolul 359 al TFUE. Acesta ține cont de provocările cu care se confruntă de natură economică și socială și tocmai de aceea trebuie să reamintim aici rolul esențial al fondurilor structurale care intervin în vederea realizării unor mari proiecte structurale. Spre deosebire de regiunile continentale, aceste regiuni se confruntă cu dificultăți la nivelul programării și a utilizării fondurilor. Totuși, trebuie să cunoaștem aceste probleme și, așa cum spuneam la început, uh, uh, regiunile ultraperiferice nu ar trebui să fie stigmatizate. Dacă ne referim la cazul concret al Guianei, așa cum s-a spus aici, datele oferite de Comitetul de Monitorizare, care s-a întrunit la fața locului în octombrie 2017, arată că există o implementare satisfăcătoare față de media la nivel național. 30% din programarea fondurilor FEDER s-a făcut deja în Guiana, când uh, media națională era de 25% și 44% din uh, programarea pentru EFS. Uh, de asemenea, s-a realizat media națională fiind în jur de 39%. E adevărat că mai sunt multe de făcut nu putem spune că s-au atins toate obiectivele, mai ales când e vorba de regiunile ultraperiferice, atunci când e vorba de uh, cheltuirea fondurilor în condiții optime. Trebuie să precizăm aici că în Guiana, după programarea operațională din 2007-2013, uh, A existat uh, o sesizare din oficiu pentru eliberarea de fonduri. E clar că deputații s-au implicat în uh, această activitate. În încheiere, aș vrea să mă refer la strategia elaborată de comisie în octombrie 2017, o strategie care dorește să țină cont de nevoile specifice ale acestor teritorii. Salut în special propunerea de a avea o platformă ad hoc care să aducă la oaltă autoritățile europene, naționale și regionale pentru a ține cont de preocupările acestor regiuni. Sper de asemenea ca Comisia să se gândească la posibilitatea de a acorda ajutoare de stat pentru RUP, așa cum s-a spus mai devreme, și să se includă în această nouă strategie. Dragi colegi, invit toți actorii implicați să-și mențină eforturile făcute până acum pentru a menține sinergia între autoritățile europene, naționale și regionale. Toate acestea în interesul propriilor noastre teritorii, care, după cum știți, sunt foarte departe de noi și care au voința de a se dezvolta cu ajutorul acestor fonduri special alocate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. E foarte bine să vorbim despre acest subiect aici, în Comisia pentru Control Bugetar, în legătură cu situația regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene, care sunt, după cum le spune și numele, foarte depărtate de continentul european. Poate putem să spunem și că sunt într-un fel o relicvă din timp în care statele membre, unele dintre ele erau uh, puteri coloniale. Oricum o fi, ele sunt parte din Uniunea Europeană și deci, pe de-o parte, avem pentru Uniunea Europeană oarecare, un avacare avantaj pentru că avem uh, uh an, niște baze, să zicem așa, în afara Uniunii Europene, într-un continent pe care de obicei nu suntem prezenți. Uh, și în regiunea respectivă uh, este foarte important acest lucru. Noi am putut să vedem în cursul degrecațiilor pe care le-am făcut că este un punct foarte important, sunt puncte importante, însă în același timp e mai greu să se urmeze regulile Uniunii Europene în aceste regiuni, ceea ce duce la diferite probleme. E nevoie și de câteodată de prevederi mai stricte pentru întreprinderile de acolo sau pentru administrațiile de acolo decât în țările din jur Uh, din țările din jurul Uniunii sau de Uniune. E vorba, de exemplu, de reglementările despre salariul minim care trebuie uh, să fie respectate pentru angajați sau uh, alte puncte unde, de exemplu, la salariu minim există o, o limită mult mai ridicată decât în statele membre vecine, din statele vecine acestor regiuni. După cum a zis și domnul Mansur, anumite reguli care sunt uh, valabile pe continent, cum ar fi cele despre ajutoarele de stat, în RUP uh, sunt aplicate, dar e foarte problematic. Așadar, eu zic că și o chestiune care ține de solidaritatea europeană să fim uh, noi cei care susținem regiunile. Ceea ce m-a frapat pe mine însă este că toate aceste uh, teritorii aparțin unor state membre și că avem principiul statului membru, iar reprezentanții la fața socului, a, locului au spus că sunt recunoscători pentru ajutorul european, dar că angajamentul statelor membre lipsește uh, statului membru de care țin, lipsește la fața locului, pentru că întotdeauna aceste state membre se bazează pe faptul că Europa va compensa lacunele pe care ei nu le compensează în propria lor regiune. Așadar, se pasează responsabilitatea statului membru către Europa și aici eu zic că trebuie să purtăm o discuție mai uh, clară. Eu sunt pentru ca să contrabalansăm dezavantajele regiunilor ultraperiferice care aparțin de Uniunea Europeană, de foarte multe ori însă vedem că uh, e un mic ajutor, ajută foarte mult, avem o presiune pe migrație, de exemplu în Guiana se vede foarte clar că avem ce face, trebuie să vedem însă ce facem cu propriile noastre principii. 90% din uh, regiunea Guianei, din teritoriul Guianei franceze, este pădure tropicală, dacă vrem să o păstrăm, uh, nu avem atunci spațiu pentru producție agricolă și în momentul în care populația crește, așa cum se întâmplă, avem o problemă. Și tot așa, alte probleme, gen standardele de sănătate care sunt uh, aplicate acolo, sunt departe de cele aplicate pe continent. Trebuie însă să vedem cum ajutăm, să încercăm să tragem la răspundere statele membre de care țin regiunile ultraperiferice pentru ca ei să își asume această responsabilitate în primă instanță. Sau să spunem că sunt uh, regiuni uh, distanțate, sunt regiuni ultraperiferice, sunt parte din Uniunea Europeană și atunci trebuie să avem un contact mult mai direct cu ei, să avem programe europene care se pun în aplicare, să fie un contact direct cu instituțiile europene și atunci statul membru respectiv nu mai poate să se amestece așa cum o face acum. Doamna Ayala are cuvântul. Vă rog foarte repede pentru că suntem sub presiune de timp. Sí, solamente es que quería recordar la señor Seller que... Mulțumesc, vreau să-i reamintesc domnului Zeller că dacă spunem, vorbim despre RUP ca și cum ar fi doar foste colonii, nu prea are niciun sens Mm, eu nu știu despre istoria acestor regiuni pentru că nu țin de statul meu, dar pot să vă spun ce se întâmplă cu cele ale Spaniei. Deci să nu vorbim despre povestea cu coloniile. În al doilea rând, uh, ce se întâmplă acolo și criteriile care sunt aplicate sunt aceleași care se aplică și în alte regiuni europene, fie că se află în zone muntoase, de coastă sau de alte feluri și care au niște condiții speciale. Deci, până la urmă, e vorba de cetățeni, cetățeni ai noștri și trebuie să facem față uh, problemelor pe care le au, așa cum uh, o facem când e vorba de tot felul de handicapuri uh, ale oricăror altor cetățeni fizice, intelectuale, deci uh, să renunțăm la această filozofie legată de foste colonii. Da. Doamna Bondi și doamna Lindemans pot răspunde acum, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte succint. Vreau să revin aici la responsabilitatea statelor membre și angajamentul pe care și l-a luat Comisia de a îi implica pe toți partenerii. Există o listă de uh, obiective globale care nu țin doar de nivelul Uniunii, ci și de cel al statelor membre și de nivelul regional. Și aceasta, practic, răspunde întrebărilor dumneavoastră. Uh, dacă ne gândim la problema uh, concurenței, e adevărat că aceste regiuni sunt îndepărtate față de Europa continentală și uh, nu ne putem gândi că această distanță nu afectează în niciun fel uh, concurența pentru aceste regiuni. Acest lucru se vede foarte clar uh, dacă vorbim despre ce se întâmplă într-un aeroport sau în multe alte domenii unde vedem foarte clar că există posibilitatea de distorsionare a concurenței pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru regiunile RUP, există o rată destul de generoasă care le este acordată tocmai pentru a face față dificultăților cu care se confruntă în conformitate cu articolul 349. Și indiferent de care este istoria acestor teritorii, e clar că în ziua de astăzi ele trebuie să-și joace rolul din punct de vedere politic uh, în uh, unitățile teritoriale de care uh, aparțin la ora actuală. E clar că a, această problemă a salariilor, de exemplu, la care revin acum, este una care duce la provocări în domeniul competitivității teritoriale și din punctul de vedere al avantajelor comparative care le permit să fie competitiv față de alte regiuni. Și sper să fi răspuns la întrebările dumneavoastră. Comisia. Da, mulțumesc. Aș adăuga doar două comentarii față de cele spuse mai devreme. Dacă ne gândim la gestionarea programelor și cooperarea statelor membre, în primul rând aș uh, face referința la planul de acțiune al președintelui Macron, care um, adaugă fonduri suplimentare din partea Franței, tocmai pentru a face față dificultăților din Guiana. Deci există un angajament din partea noastră pentru aceste programe și pentru a completa planul de acțiune uh, care a fost uh, implementat de președintele Republicii. În al doilea rând, menținem o legătură foarte strânsă cu Ministerul pentru regiuni ultraperiferice, care uh, ne ajută foarte mult în uh, relațiile pe care le avem cu aceste regiuni din punctul de vedere al nevoilor de cooperare și coordonare dieses Tagesordnungspunktes. Ich möchte alle Kollegen... Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul acestui punct de pe ordinea de zi. Vreau să atrag atenția colegilor la, asupra comunicării Comisiei 2017-632 o să ne permitem la următoarea descărcare să facem referire la document pentru ca să vedem dacă valorează mai mult decât hârtia pe care a fost imprimat. Mulțumesc foarte mult, a fost foarte important să putem discuta și despre problemele concrete din Guiana, din uh, regiunile ultraperiferice. De ce am pus Guiana pe ordinea de zi? Pentru că s-a vorbit în presă despre ea și joacă un rol important. Nu e vorba de a sublinia doar pe unul dintre membrii regiunilor uh, ultraperiferice, ci acesta a fost motivul. Vă mulțumesc! Și acum vreau la următorul punct de pe ordinea de zi să salut o scurtă prezentare pe care o vom asculta, care nu va putea să depășească 15 minute, evaluarea proiectelor de finanțare 2013-2017 a mecanismului unic de rezoluție. Salut uh, prezența domnului Cardiff uh, aici și a domnului, uh, doamnei Alea la Sender și domnului Cardiff îi dau cuvântul pentru prezentare. Thank you very much. Um, I'm delighted to be here. I'm especially delighted since Um, you have a... Mulțumesc, sunt uh, foarte bucuros să fiu uh, alături noastră. Astăzi ați uh, um, adoptat, uh, l-ați uh, aprobat pe locuitorul meu uh, cu unanimitate. Subiectul de astăzi este foarte important. Se referă la un element cheie al Uniunii Bancare. Uniunea Bancară este un sistem care lucrează la nivelul legislației în Parlament și numai la nivelul reglementării și apoi la nivelul implementării. Noi vorbim despre o parte a implementării. Conform Uniunii Bancare, BCE se ocupă de supraveghere pentru băncile majore. Noi am publicat un raport referitor la asta anul trecut. Dacă băncile au potențialul de a intra în dificultăți, trebuie să existe pregătire și intervenție și și asta ține de competențele BCE. Vom publica un raport referitor cu, la acest lucru săptămâna viitoare. Sperăm că va fi prezentat luna viitoare în fața comisiei noastre. Când o bancă are dificultăți și uh, este evaluată ca uh, fiind falimentară sau un pericol de faliment, intervine Comitetul Unic de Rezoluție, SRB. Reglementarea este impusă de EBA și aici va urma un raport din partea noastră. Sper că vedeți că încercăm să vă oferim o imagine de ansamblu asupra operațiunilor, elementelor cheie din Uniunea Bancară. SRB are sediul la Bruxelles și a fost creat în 2015. Sarcina lor este să ia acțiuni pentru a permite restructurarea uh, în mod ordonat al unei bănci atunci când este necesar. Pentru a se pregăti, SRB creează planuri de urgență uh, și uh, planificări pe termen uh, mediu și lung. Rezultatele noastre indică că sistemul nu este fără probleme. Problemele trebuie adoptate la nivel uh, sistemic. Sunt probleme în uh, uh, recrutare, iar între, în, întârzierile au, în acest domeniu au dus la întârzieri și în domeniul planificării. Există lipsuri într-o serie întreagă de domenii. Deocamdată nu s-au, uh, nu s-au uh, finalizat planurile de rezoluție pentru băncile ce țin de competența sa, chiar dacă există planuri uh, preliminare, pentru majoritatea băncilor, ele nu respectă standardul legislativ cunoscut și ca manualul unic, Single Rule Book informațiile cheie privind modelele de business cheie în bănci lipsesc din aceste planuri. Chiar și dacă ținem cont și de documente informale de planificare, uh, nu o se poate respecta standardul legislativ cu informațiile uh, puse la dispoziție. SRB uh, nu a uh, determinat care sunt obstacolele uh, mari ce stau în calea băncilor pe care trebuie să le verifice. Aceste sunt elemente ce țin de structura unor bănci și care pot constitui obstacole în calea unei rezoluții rapide. De asemenea, nu s-au stabilit cereri Uh, în ceea ce privește, cerință în ceea ce privește MRL, deci uh, suma minimă de fonduri proprii și de uh, pasive eligibile care ar trebui să fie disponibile în, cadru, în uh, cazul unei rezoluții. Este, ceea ce, este foarte important acest lucru pentru că se dorește uh, ca contribuabilii să nu mai trebuiască să intervină în cazul unui faliment bancar. SRB face parte dintr-un sistem, lucrează cu autoritățile naționale și cu BCE. Uh, au avut loc unele îmbunătățiri în schimbul de informații. Este nevoie, mă scuzați, de, informa- de îmbunătățire a schimbului de informații între SRB și BCE pentru a com- uh, facilita comunicarea în cazul în care există dificultăți la o bancă, dar și pentru a preveni această situație. Este nevoie de mai mare claritate și în ceea ce privește rolurile și responsabilitățile în cadrul cooperării cu autoritățile naționale. și la nivelul BCE este nevoie de o implicare mai puternică a autorităților naționale. Am, am identificat și anumite lacune în aplicarea um, cadrului actual, inclusiv faptul că SRB nu poate impune un moratoriu asupra retrageri, retragerilor în timpul rezoluției. Raportul arată că crearea SRB uh, de la zero, într-o perioadă de timp foarte scurtă, a adus cu sine o enormă provocare, poate una imposibilă. Slăbiciunile identificate trebuie văzute tocmai în acest context al unei provocări foarte dificile, dar sunt în continuare slăbiciuni. Trebuie să se... Recomandările noastre sunt ca SRB să-și accelereze eforturile de recrutare și să aibă um, resurse suficiente la nivel de uh, HR, tocmai pentru a uh, putea recruta inclusiv la nivel înalt. Uh, trebuie să își um, dezvolte orientările interne pentru planurile de rezoluție, trebuie să determine o dată pentru finalizarea unui plan de rezoluție uh, conform pentru fiecare bancă, pe, bază, pe o bază, pe o abordare, uh, bazată pe o abordare uh, pe priorități este nevoie de o mai bună partajare a informațiilor între BCE și SRB și ar trebui să se îmbunătățească comunicarea comunicarea și cu autoritățile naționale. SRB ar trebui să solicite legiuitorului puteri pentru a impune un moratoriu în cazul unei rezoluții bancare. Vă mulțumesc! Um, now I'd like to... Mulțumesc, domnule Cardiff. Aș dori acum să-i dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc domnului Cardiff pentru această prezentare, dar nu numai, Vreau să uh, îi mulțumesc aici și pentru toți acești uh, ani de cooperare uh, rodnică pe care am avut-o cu dânsul, cu echipa dânsului și pentru capacitatea pe care o are de a ne explica într-un limbaj mai ușor de înțeles lucruri foarte complexe. Și uh, formule interesante uh, care au apărut ca și produse inovatoare ale curții de conturi și uh, care ne-au fost foarte utile. Deci, domnule Cardiff, uh, aveți uh, toată recunoștința noastră pentru munca dumneavoastră și pentru toți acești ani de cooperare. În ceea ce privește raportul de față, cred că el vine într-un moment uh, foarte special. Acesta face parte dintr-o serie de documente pe care uh, Curtea de Conturi le-a prezentat atunci când a încercat să găsească soluții pentru criza financiară și economică care a urmat. Toate acestea au pornit de la sectorul uh, bancar american, însă au avut uh, consecințe dezastroase și la nivelul uh, băncilor europene. Acestea au ajuns într-o situație de presiune extremă și într-o situație foarte complicată. În raport se vorbește tocmai despre acest moment critic de presiunea extrem de mare care se făcea asupra sectorului bancar, lipsa de resurse și în toate aceste condiții comisia și serviciile sale au trebuit să lucreze foarte rapid pentru a genera aceste noi structuri sau instrumente care să evite probleme și mai mari, încercând în felul acesta să uh, liniștească un pic uh, uh spiritele. Pe de altă parte, încercând să împiedice, să obstaculizeze uh, avansul uh, acestei crize, încerca să pună pe picioare o serie de instituții care să dea dovadă de coerență și să aibă niște capacități clare în ciuda momentului de criză prin care se trecea instituții care să trimită niște mesaje de încredere și aceasta în special pentru acele țări care au fost uh, cele mai afectate, țări precum a mea, Dacă ne gândim la uh, Comitetul Unic de Rezoluție și toate celelalte mecanisme care au fost concepute, uh, ele doreau să fie instrumente care să stăvilească această criză și în același timp să ofere perspective de viitor pentru a reveni la normalitate, pentru a ne întoarce la situația de încredere atât pentru sectorul extern cât și pentru uh, cetățeni față de sectorul bancar. Așa cum spunea foarte bine domnul Cardiff, este foarte greu să separi cele două, să vezi felul în care au fost concepute aceste instituții și aceste concepte noi în momente de criză, însă, în același timp, uh, ele au fost concepute cu o perspectivă de viitor și cu dorința de credibilitate. O altă chestiune care mă îngrijorează foarte mult, pentru că am văzut recent ce s-a uh, întâmplat cu intervenția Comitetului Unic, care a avut uh, uh, niște rezultate uh, nu chiar de dorit. Vreau să mulțumesc uh, domnului Cardiff pentru că toate acele elemente pe care le-a remarcat, concluzii ale auditului european și toate acele elemente care sunt parte a acestui mecanism a reușit să identifice acele slăbiciuni ale sistemului, aceste vulnerabilități. Auditul s-a realizat în momentul în care încep să se audă tot felul de critici și anume Uh, sectorul bancar care se plânge că toate aceste instituții care au fost implementate uh, cu o cooperare strânsă între Comisie și Parlamentul European, bineînțeles în cooperare de asemenea și cu Consiliul și cu statele membre. Deci, uh, toate aceste voci uh, ar spune astăzi că uh, există interese ascunse aici. Însă uh, noi considerăm că, din potrivă, există aici niște vulnerabilități dacă ne gândim la capacitatea de a face față uh, nu doar uh, față de reminiscențele crizei, am văzut ce s-a întâmplat în Spania, de exemplu, cu Banco Popular, uh, deci uh, problemele nu s-au terminat. Uh, președinta acestui comitet, doamna Koenig, uh, a luat o decizie care n-a fost văzută prea bine, a fost pusă sub semnul întrebării, deci e clar că instrumentele nu sunt neapărat foarte bine adecvate și anumite elemente ale acestor instrumente ar trebui să fie revizuite sau completate. În documentul nostru vom încerca să recunoaștem aceste probleme și să identificăm aceste slăbiciuni, unele dintre ele fiind absolut fundamentale, de exemplu lipsa de personal și mai mult decât atât lipsa de personal calificat. Și pe de altă parte vom uh, prezenta alte probleme, uh, lipsa regulilor clare, problema uh, diviziunii clare a responsabilităților, faptul că există până și în ziua de astăzi uh, probleme și situații conflictuale, așa cum spuneam, chiar recent am avut astfel de probleme cu deciziile care au fost luate uh, pentru Spania, falimentul băncii populare și achiziția ulterioară și imediată de către o altă bancă spaniolească, Banco Santander. În încheiere, uh, vreau să vă spun doar că vom fi foarte atenți la felul în care redactăm acest text și în raportul Curții de Conturi pe tema agențiilor europene, unde se vorbește și despre acest Comitet Unic de Rezoluție, se uh, includ comentarii legate de funcționarea sa. Avem o serie de observații care ni se par de-a dreptul îngrijorătoare și care vor fi incluse, prin urmare, în raportul nostru final. Dacă ne gândim aici la complexitatea mecanismelor utilizate, la lipsa de transparență sau uh, lipsa de calitate sau chiar și de credibilitatea informației. Mulțumesc! Presentation Mulțumesc, da. Prezentare pe scurt de obicei înseamnă 5 minute domnul Hayes în mod excepțional pentru că este raportor la Econ. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-un minut. Îmi dau seama că există o presiune a timpului. S-a făcut o muncă foarte mare la Curtea de Conturi, după cum spuneam. Uh, această, acest raport trebuie să fie uh, prezentat și la ECON și la alte comisii, pentru că este, uh, do, se suprapune pe mai multe domenii, având în vedere și faptul că doamna König a fost numită de curând, lucru pe care îl sprijin. Știm că există numai din 2015 acest organism, dar S-au luat decizii foarte importante uh, în iunie din acest an, având în vedere uh, în ce privește Banco Popular și uh, Santander. Sunt de acord cu tot ce este în raport și voi uh, spune asta și în alte uh, în următo- la următoarea reuniune cu doamna uh, la Econ. Întrebarea mea este, Curtea de Conturi a discutat cu instituțiile financiare în ceea ce privește experiența lor Uh, privind um, comitetul de rezoluție, unele instituții mi-au spus că a avut loc o, a existat o lipsă de transparență în calcule, iar apoi uh, timpul de a fi notificat uh, pentru aceste rezerve, deci care este mărimea rezervelor a fost foarte scurt, a lipsi, a, n-a existat transparență, deci uh, mi se pare ceva important în care trebuie menționat. Sunt în orice caz de acord cu concluziile din raport, trebuie să abordăm însă și celelalte elemente. Mulțumesc. dar nu este prevăzut un răspuns, îmi pare rău, domnule Cardiff. Uh, am să vă rog cu amabilitate să trimiteți un e-mail, pentru că nu mai avem timp. Suntem la finalul uh, Uh, acestei, uh, acestui punct deschid uh, reuniunea comună cu Comisia pentru Buget. Trebuie informată Comisia, conform articolului 62F, în ceea ce privește trialogurile și avem un acord la care s-a ajuns pe 11 decembrie. Avem un text de compromis. Chestiunile tehnice vor fi clarificate în următoarele zile. Patru puncte a reușit să impună Parlamentul să nu existe fonduri fiduciare în Uniunea Europeană, să nu se uh, elimine principiul non-profitului la ajutorul financiar și să nu existe o, un transfer al fondurilor de la fondurile structurale la FC și să nu existe o, supra, o suprapunere a uh, competențelor uh, Comisiei uh, de bugete la transferuri. Alte puncte asupra cărora s-a căzut de acord, uh, ideea performanței, menținerea regulilor pentru uh, uh veniturile alocate la nivel interior, rolul Parlamentului la crearea unor noi fonduri fiduciare tematice a fost consolidat printr-o nouă procedură de uh, acordare a aprobării, noi prevederi în ceea ce privește noile uh, moduri de finanțare, am simplificat regulile, am creat un cadru uh, unitar pentru garanții din bugetul european. În viitor va fi posibil acest lucru și sub EFSI. Uh, avem uh, comisii de audit în toate instituțiile și am um, accelerat procedura de, de descărcare. Va exista o declarație comună în acest sens. Iar în acest an, Comisia va uh, veni cu uh, raportul anual privind performanța în iunie. Mulțumesc foarte mult colegei Ayala, care este o foarte fidelă, a fost o foarte fidelă participantă la trialoguri și îi mulțumesc pentru că am ajuns la un acord. Cu aceasta am ajuns la, aceast, la finalul acestei părți a reuniunii. Am să vă rog să mergeți cât se poate de repede la Ian 2Q2 la 17.30. Continuăm cu uh, LIBE în ceea ce privește parchetul european și OLAF. Vă mulțumesc, reuniunea noastră se încheie aici.